Și asta e important pentru că e un efort extraordinar. Apreciez foarte mult ce ați făcut în această seară, doamna Ashton. Încheiem așadar acest punct de pe ordinea de zi. Ultim, următorul punct de pe ordinea de zi, mă scuzați, este raportul domnului Fisas privind dimensiunea europeană a sportului. Raportorul are cuvântul. Gracias, señor presidente, y también mi enhorabuena por su nuevo cargo. Mulțumesc, domnule președinte, și felicitări în noua dumneavoastră funcție. Vreau, doamnă comisar, să vă mulțumesc în primul rând dumneavoastră și colegilor din uh, Comisia de Cultură pentru colaborarea foarte fructuoasă din ultimele luni. Astăzi, lumea sportului trebuie să suferă din cauza tragediei din Egipt. Vreau să-mi exprim și eu condoleanțele față de membrii uh, celor decedați, membrii familiilor celor decedați. Suntem în contact cu Federația de Sport pentru a afla cât mai multe pentru că așteptăm ca Uniunea Europeană să ia poziție. Prin tratatul de la Lisabona avem o mare modificare. Articolul 100 65 dă în fine competențe Uniunii Europene pentru acest domeniu. Iar uh, dimensiunea europeană a sportului uh, va fi din ce în ce mai uh, pregnantă. Cartea albă a Comisiei este o consecință la care a reacționat și Parlamentul European printr-un uh, raport de inițiativă. În Comisia de Cultură acesta a fost votat cu 28 de voturi pentru și două împotrivă și vreau să vorbesc despre două chestiuni importante, două delimitări care sunt esențiale și pe care le-am menționat și eu la mine raport. Subsidiaritatea, în primul rând, adică recunoașterea competenței statelor membre și recunoașterea specificității sportului uh, în articolul 165. Uh, acesta nu este numai un principiu general, ci este un principiu care trebuie verificat din când în când. Autonomia administrației în sport trebuie de asemenea să fie garantată. Organizațiile sportive sunt foarte importante pentru ca sportul să aibă un scop pozitiv. Câteva elemente importante, activitățile voluntare, multe mii de persoane au grijă ca aceste evenimente sportive să poată continua și noi trebuie să îi susținem. Acum, în ceea ce privește substanțele de dopaj, este important să încercăm să le condamnăm cu orice ocazie și să încercăm să le eliminăm. Și uh, trebuie să acționăm și împotriva celor care vând aceste substanțe. Sportivii merită respectul nostru, iar Comerțul ilegal cu substanțele de dopaj sau substanțe dopante sunt extrem de... trebuie, trebuie respins și avem nevoie de aceea de legi internaționale. Mi se pare și important să promovăm sportul în școli. Acesta trebuie să fie integrat în programa școlară. Sportivii trebuie însă să-și încheie cariera la un moment dat și ei au nevoie deci de structuri și de o formare profesională, um, intelectuală, pentru ca să poată să-și găsească un loc după aceea pe piața muncii. Rasismul și xenofobia sunt, din păcate, concepte prezente în lumea sportului. Trebuie să luăm măsuri și în acest sens pentru ca aceste uh, amenințări să nu aibă efecte negative asupra evenimentelor sportive. Vreau să menționez uh, și un aspect esențial, uh, contribuția sportului la sănătate, care trebuie să nu se uite. Sportul este și un mijloc de integrare pentru uh, grupurile mărginașe ale societății, dar și pentru persoane cu dizabilități. Trebuie ca pariurile sportive să fie de asemenea susținute de către noi, dar să fie condamnate activitățile ilegale, cum ar fi acordurile despre rezultatele unor uh, campionate. De asemenea, zic eu că trebuie să sporim ajutorul pe care îl acordăm organizațiilor care se ocupă de corectitudine și fair play în sport. Drepturile de transfer trebuie să fie clarificate la nivel regional, dar și local, pentru ca aceste drepturi să poată să fie împărțite egal la sportul de amator și sportul de elită. Ne trebuie și o zi europeană a sportului și promovarea sportului trebuie, de asemenea, trebuie să fie o prioritate. Mă gândesc aici la sportul tradițional. Sper ca dumneavoastră să-mi susțineți raportul. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Mulțumesc raportorului pentru această introducere și dau cuvântul acum doamnei comisar Vasiliu. În primul rând, dați-mi voie și mie să vă felicit pentru alegerea în funcție și în calitatea mea de comisar pentru sporturi, uh, trebuie să-mi exprim regretul profund față de ceea ce s-a întâmplat astăzi în Egipt. Tocmai de aceea trebuie să contribuim la realizarea unui mediu sănătos pentru desfășurarea activităților sportive de orice fel. În primul rând, aș mulțumi raportorului, domnul Fisas, și raportorilor din umbră pentru eforturile depuse în direcția redactării acestui raport remarcabil referitor la dimensiunea europeană a sportului. Mă bucur să aflu că Parlamentul European sprijină propunerile care se regăsesc în comunicarea Comisiei adoptată în luna ianuarie. Comisia va lua în considerare toate sugestiile din acest raport. La doi ani după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, suntem pe cale de a pune în aplicare un set coerent de măsuri în domeniul sportului și facem acest lucru pe baza priorităților stabilite prin comun acord de Consiliu și de Parlament. După comunicarea Comisiei privind sportul și planului de activitate al Consiliului, acest raport al Parlamentului vine să completeze un cadru solid de politică în materie de sport, important pentru Uniunea Europeană, care se află în plină elaborare a acestui cadru pe următorii ani. Am să subliniez câteva dintre inițiativele pe care Comisia le va și le va asuma în conformitate cu sugestiile care se regăsesc în raportul Parlamentului. Aceste priorități sunt următoarele. Sănătate și participare, lupta antidoping, statistici, finanțare durabilă, bună guvernanță, educație și învățământ. O serie de sugestii din raport se vor regăsi în discuțiile de la, la nivelul grupurilor de experți, care se regăsesc în planul de lucru al Uniunii Europene și care urmează să pregătească obiectivele concrete. În conformitate cu acest raport, Comisia a pus în aplicare o serie de măsuri enunțate în comunicările noastre. Acestea includ studii recente privind finanțarea sportului de masă și a contribuției sportului la dezvoltarea economică și la crearea de locuri de muncă la nivelul Uniunii Europene. Așteptăm studii privind uh, activitățile fizice care sporesc sănătatea umană, activitățile economi- aspectele economice și juridice ale transferului jucătorilor și posibila monitorizare a sportului la nivelul Uniunii Europene să organizăm două conferințe ale Uniunii Europene pe statistici și impresarii sportivi. Aceste conferințe au fost foarte bine pregătite. Tot datorită sprijinului Parlamentului, s-a lansat un an de acțiuni pregătitoare menite a pregăti lupta împotriva violenței, rasismului și discriminării în sport și pentru a promova buna guvernanță în organizațiile sportive. Aceste inițiative nu ar fi complete dacă n-am putea asigura o finanțare durabilă, multianuală, din partea Uniunii Europene în sprijinul acestor politici. Parlamentul are dreptate să solicite Comisiei să propună un buget ambițios pentru sporturi în viitorul cadru financiar multianual. Datorită sprijinului dumneavoastră, Comisia Europeană a propus un nou program Erasmus pentru toți, care include un capitol substanțial dedicat sporturilor. Noul program răspunde obiectivelor noastre Europa 2020, iar sportul, ca sector economic și social, joacă un rol important în acest sens. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim, domnule comisar. o să fim foarte, foarte stricți cu limitele de timp de acum încolo și am să vă tai microfonul dacă nu respectați limitele alocate. Avem 25 de vorbitori înscriși la cuvânt și apoi procedura catch the eye și după aceea intervenția de un minut. Deci vă rog, dați dovadă de disciplină. Domnul Balț, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului pentru acest raport excelent. Prin avizul meu din partea Comisiei Econ, a fost important pentru mine să subliniez că sportul are efecte pe sănătate, efecte pozitive și are în același timp și o componentă economică foarte importantă. Sunt convins că și în acest domeniu se poate genera o plusvaloare la nivel european. Din principiu, eu zic că atunci când vorbim despre sport, să nu uităm de principiul de subsidiaritate. Acesta trebuie să fie o prioritate pentru că sportul trebuie să rămână aproape de oameni. Aceasta funcționează cel mai bine la nivel național, regional și local. Uniunea Europeană ar trebui să se limiteze, pe lângă punctele pe care le-am menționat, la crearea unui cadru legal corect. Mă refer aici la finanțele publice din sport, la regulile de concurență și la drepturile de folosire. Aș uh, vrea să subliniez că aceste aspecte sunt menționate în raport și că eu susțin acest raport uh, în totalitatea sa. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Balți, și mulțumesc și că ați respectat uh, timpul de vorbire care v-a fost acordat. Nu o văd pe doamna Oconi în sală, deci trecem mai departe. Doamna Corholia. Nu o văd nici pe doamna Corolia, de fapt. Deci, următorul vorbitor, domnul Manders. Un minut. Dank u wel, voorzitter. Dan mag ik wellicht... Eh, mulțumesc foarte mult, eh, domnule președinte. Poate că aș folosi trei minute să folosesc eh, cele două minute ale colegilor absenți. Aș vrea să mulțumesc domnului Fisas pentru raport. E păcat că un amendament care a fost uh, propus la comisiile juri și IMCO și a fost adoptat acolo și care se concentra pe dialogul între comisie și organizațiile profesioniste de sport nu a fost adoptat în Comisia de Cultură. Asta înseamnă că nu recunoaștem faptul că uh, sportivii profesioniști, acești oameni care trebuie să Uh, respecte legislația economică în Europa. De exemplu, pentru competițiile europene încă nu avem suficientă egalitate. De exemplu, durata minimă a unui contract sportiv. Există diferențe uriașe în modul în care sunt impozitați sportivii profesioniști. Sunt foarte multe lucruri care nu funcționează cum trebuie și, prin urmare, este necesar ca Comisia să aibă un dialog cu sportivii profesioniști pentru a se asigura că sportul profesionist uh, este tratat în mod egal și că vom continua să ne bucurăm de aceste sporturi în viitor și că tinerii noștri vor învăța din asta. Aș vrea să fac acest apel, dar în rest susțin ceea ce colegul nostru Fisas a scris în raportul său, însă e păcat că nu a preluat și uh, opiniile uh, comisiilor Rimco și juri. Mulțumesc foarte mult. Uh, următorul vorbitor, doamna Boțcurt geachte voorzitter. Sport is de belangrijkste bijzaak voor... Eh, domnule președinte, sportul este cea mai importantă activitate recreativă pentru milioane de europeni și reflectă natura societății în care trăim. Datoria Uniunii Europene este aceea de a crea o politică în materie de sporturi care să rezolve problemele existente. Din nefericire, din propunerile făcute de Comisia Europeană reiese că aceste bune intenții nu se traduc în acțiuni concrete menite a rezolva probleme existente. În 2010, 800 de tineri au fost, s-a, abuzat de 800 de tineri în contextul activităților sportive. Va trebui să evităm astfel de situații pe viitor. Da, de asemenea, s-au încălcat principiile sistemului de înregistrare. Trebuie să avem un cod de conduită pentru cei care desfășoară astfel de activități. Există foarte multe probleme în materie de activități sportive și Uniunea Europeană trebuie să vorbească o singură voce și să pună în aplicare legi menite a pune capăt discriminării în acest domeniu. E nevoie de campanii uh, care să arate că astfel de comportamente sunt inacceptabile. Acest lucru este deosebit de important în uh, contextul extremismului de dreapta și a populismului actual. Infractori uh, activi undeva la periferia uh, domeniului sporturilor colaborează transfrontalier și va trebui să, să includem astfel de infracțiuni în codurile penale ale statelor membre autoritățile sportive trebuie să-și dea seama că trebuie să coopereze cu Europol și cu Interpol. E nevoie de o astfel de politică. Primele propuneri pe care le-am văzut sunt mult prea vagi. Fair play, uh, frăție și prietenie pe, pe, pe teren sunt lucruri importante, însă avem nevoie de o politică concretă în spatele acestor principii. Vă mulțumim, doamna Seneșin, un minut. Nevidím ji tady čili další v diskuzi. Nu o văd pe doamna Senișin. Deci, următorul vorbitor, domnul Scuria. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să vă felicit pentru alegerea noastră în funcția de vicepreședinte. Mulțumesc uh, relator, raportorului nostru, domnul Fisas, pentru raportul pe care l-a întocmit, care este un raport extrem de complet care dă un semnal foarte important în general lumii sportului. A lucrat foarte bine cu ceilalți uh, raportori din umbră pe care vreau să-i felicit și pe ei pentru acest rezultat și transmit, bineînțeles, și uh, bun venit doamnei comisar Vasiliu. Cred că prin acest semnal pe care l-am acordat uh, și prin dezbaterea pe care o purtăm acum vom putea avansa în acest domeniu, pentru că acest raport să poată fi înaintat înainte de, în, de organizarea Jocurilor Olimpice. De fapt, va coincide cu anul în care organizăm Jocurile Olimpice și acesta este un punct uh, culminant al lumii sportului. Toată lumea își va îndrepta ochii pe sport. Sportul este un mijloc de combatere a discriminării. Pentru femei este însă foarte dificil în continuare să participe la activități sportive, mă refer aici la Iran. În Iran, uh, deciziile în domeniul uh, armelor nucleare sunt la fel de puțin uh, atrăgătoare ca cele cu privire la implicarea femeilor în acest domeniu. Trebuie să vedem cum uh, vom aborda problema finanțelor însă în acest domeniu. Știu că multe capitale europene participă la multe evenimente în care încearcă să implice cât mai multe grupuri din societate.

prin urmare eu cred că doar unu din bugetul uh, pentru programul uh, erasmus for all este mult prea puin pentru sport având în vedere implicaiile pe care le are sportul în uh, uniunea europeană. de aceea eu zic că trebuie să milităm pentru mai muli bani pentru sport. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. domnul Mulțumesc și eu. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru acest raport atât de complex și cuprizător. Acesta acoperă o gamă vastă de interese de la practicanți, la spectatori și la media. Sportul este esențial în viața cetățenilor europeni, transcende frontierele, ne unește și ne îmbogățește viețile. O politică europeană în materie de sporturi nu se referă doar la armonizare nu e vorba la, de, a, la, de a scoate competitivitatea din sporturi sau de a fulfui steagul Uniunii Europene. Organizațiile sportive trebuie să decidă cum vor proceda. Însă, important în acest raport este sprijinul activităților de voluntariat, accesul la antrenament, promovarea sporturilor tradiționale, eliminarea dopajului și rezolvarea problemelor de corupție din sport. Acest raport ne oferă un cadru solid pentru crearea unei politici europene a sportului care se bazează pe incluziune socială și pe dezvoltarea activităților sportive la nivel european. Ca reprezentant a unui stat care înregistrează cel mai mare număr de organizații voluntare în domeniul sportului, cu un milion de practicanți amatori, mă bucur să văd că se recunoaște rolul important pe care joacă voluntarii în activitățile sportive. Sunt 24 de milioane de voluntari și amatori activi în Europa și aceștia asigură succesul activităților sportive în fiecare comunitate și în acest sens este esențial ca Comisia Europeană să aloce un buget adecvat politicilor în materie de sport. Sportul ne poate atinge, ajute să atingem obiective într-o serie de domenii, cum ar fi dezvoltarea comunitară, o viață activă și o viață sănătoasă. Are o dimensiune economică semnificativă și este un fenomen social deosebit de relevant. În ultima instanță, trebuie să subliniez importanța uh, a jurnaliștilor care acoperă aceste evenimente sportive. Există un apetit al publicului pentru evenimentele sportive și dacă și trebuie să asigurăm dreptul acestui public de a fi informat în mod judicios în legătură cu activitățile sportive. Vă mulțumim, spune președintele. Doamna Jdanoca, aveți cuvântul. Thank you, Chair and uh, Honor. Mulțumesc, domnule președinte. Stimat doamnă comisar, stimați colegi, vreau să-l felicit pe domnul Fisas și pe autorii avizelor pentru activitatea depusă. Grupul nostru politic salută acțiunile la nivel european în domeniul sportului, așa cum au fost ele menționate și în comunicarea Comisiei. Sus susținem și uh, propunerea care a fost uh, integrată în uh, propunerea de rezoluție a Parlamentului și ne bucură mai ales faptul că raportul vorbește despre îngrijorările pentru sporturile tradiționale și susținerea acordată acestora ca o parte integrantă a culturii noastre și moștenirii noastre europene. Unele jocuri și sporturi tradiționale sunt în momentul de față pe cale de dispariție. De asemenea, aspecte sociale uh, în viața mm, sportivilor profesioniști sunt uh, cauză de îngrijorare pentru că la sfârșitul carierei lor sportive ei nu au întotdeauna o perspectivă luminoasă. Președinții uh, sindicatelor letone și a organizațiilor sportive s-au interesat de acest subiect Europa ar trebui să-și promoveze modelul social și să includă standardele sociale și valorile sale, mai ales pentru uh, atleții profesioniști. Sper ca apelul pe care lansăm la adresa statelor membre să transmită sarcina financiară la cel mai de jos nivel din administrație să, se, să fie primit de către statele membre. O definiție comună europeană a procedurilor și a uh, procedurilor de pensionare ale atleților și sportivilor ar fi de asemenea un lucru bun. Susținem, deci, uh, și ideea din avizul uh, Comisiei pentru Afaceri Juridice să se inițieze un dialog cu toți profesioniștii uh, organizatori de evenimente sportive despre felul în care să se abordeze probleme care reies din diferența între statele membre în ceea ce privește contractele de angajare. Mulțumesc! doamna Ștanoca, așa cum îi dau cuvântul pentru două minute doamnei McClarkin. Sport has an fără îndoială, sportul are un loc important în Europa, numai că generează miliarde de euro și sute de mii de locuri de muncă, dar oferă o viață sănătoasă și bucurie multora și eu practic sporturile. În conformitate cu tratatul de la Lisabona, noua competență ar trebui să fi dat Parlamentului posibilitatea de a explora acele moduri în care Uniunea Europeană ar putea sprijini sporturile de masă prin activități de voluntariat. Însă, din păcate, acest raport este o ocazie ratată. E vorba aici de modul în care Uniunea Europeană poate profita de popularitatea sporturilor profesioniste. Ce poate face sportul pentru Uniunea Europeană și nu ce poate face Uniunea Europeană pentru sport. Raportul se concentrează în principal pe fotbalul profesionist, nu se uită la sporturile de masă sau de deci, deșertarea de minorități. Însă, consider că Uniunea Europeană poate interveni atunci când e vorba de lupta împotriva dopajului, jocurilor de noroc, transfrontariere. Însă raportul merge mult prea departe atunci când cere Uniunii Europene să devină parte la convențiile antidoping sau WADA și nu statele membre. De asemenea, raportul ignoră limitările statutare care constrâng Europa din anumite puncte de vedere și vorbește de dispoziții de, ce țin de asigurările sociale, care sunt la atitudinea statelor membre și nu ale Uniunii Europene. Cea mai nefericită este tentativa de a face pe sportivi europeni să poarte semnele Uniunii Europene și nu cele naționale la evenimentele sportive. Propunerea de a adăuga steagul european echipelor naționale este revoltătoare și inutilă. Sportul joacă un rol distinct în Regatul Unit este o parte a identității și a moștenirii noastre. Uniunea Europeană încearcă să impună o identitate artificială, forțând sportivii noștri să poarte însemnele Uniunii Europene. Ajută asta sporturile? Nu. Nu este nicio plus valoare decât pentru Uniunea Europeană. Din acest motiv și din altele, nu pot sprijini acest raport în votul de mâine. Mulțumesc uh, foarte mult, doamna Clarkin. Văd un cartonaș albastru ridicat. Doamna McClarkin, acceptați o întrebare în cadrul procedurii Blue Card? În regulă? Aveți cuvântul. Mulțumesc. În calitate de suporter și sponsor al clubului de rugby feminin al Universității din Cambridge, de vreo de ani se tot discută dacă pe tricourile lor uh, ar trebui să se pună un logo în, uh, pe partea din față sau pe partea din spate, uh, logo-ul sponsorului. Vă rog să răspundeți. Nu m-am gândit la această chestiune, estimate domn. Mulțumesc. Atunci trecem la următorul vorbitor. Doamna Vergiat, un minut și jumătate. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. La scară europeană, sportul, ca o serie întreagă de alte activități asociative, a fost privit doar din punct de vedere al concurenței și ca o activitate economică. Acest raport recunoaște în fine sportului și activităților fizice dimensiunea educativă, culturală, sanitară și socială. Raportul insistă asupra rolului voluntarilor și importanța creării unui cadru juridic și fiscal adaptat. Deci trebuie să ne bucurăm de aceste lucruri. Importanța dezvoltărilor și investițiilor în sportul de masă, precum și uh, echilibrul între sportul de masă și sportul profesionist sunt importante. Subliniem importanța finanțării publice, singurul mijloc de a garanta accesul fără discriminare și, de asemenea, necesitatea unui parteneriat real cu mișcarea sportivă statele au evident un rol major de jucat, inclusiv pentru a respecta etica sportivă și sănătatea sportivilor amatori sau profesioniști. Totuși, am câteva regrete în ce privește insuficiența rolului de reglementare al statelor față de derivele acestui sector. Pornind de la un exemplu, acel al pariurilor sportive online. Am făcut o propoziție care reafirmă necesitatea monopolului de stat în acest domeniu, și conform, uh, de altfel, deciziei uh, Curții uh, Europene de Justiție. Acest amendament n-a fost păstrat. De asemenea, am dorit ca statele să garanteze drepturile economice și sportive ale, și sportive ale practicanților și mai ales dreptul la reconversie profesională. Însă, nu, e, nu sunt suficiente cuvintele, mai e nevoie și de fapte. Uh, și trebuie ca uh, uh, activitățile fizice și sportive să fie recunoscute pentru ce sunt ele, adică un extraordinar mijloc de emancipare individuală și colectivă. Președintele, mulțumesc foarte mult. Pentru uh, un minut are acum cuvântul domnul Nutal. Mr. President. Domnule președinte, alineatul 100 din acest uh, raport uh, spune că ați dori ca steagul Uniunii Europene să fie pus pe tricourile sportivilor la uh, evenimentele majore. O să vedem acest steag la Jocurile Olimpice pe tricoul uh, uh, sportivilor englezi. Asta nu e alt, nimic altceva decât vanitate și propagandă europeană. Uniunea Europeană n-a fost niciodată atât de nepopulară. Și ia uite ce vreți să faceți noastră, să vă trântiți steagul pe tricourile sportivilor sperând că oamenii o să vă iubească. E, nu o să vă iubească. Ce propuneți, de asemenea, pare să încalce regulile competițiilor sportive. De exemplu, conform uh, regulamentului 4, decizia 1 FIFA, se spune că echipa unui jucător al cărui echipament are slogane politice va fi sancționată de către organizatorii competiției sau de către FIFA ce drept aveți ca dumneavoastră Uniunea Europeană să vă implicați în aceste activități și să siliți țările să încalce regulile FIFA? Este o ipocrizie, pentru că Uniunea Europeană este, de fapt, o organizație politică. În alineatul 20 al raportului spuneți că propaganda politică ar trebui interzisă. Asta este o ipocrizie. Fiecare atlet poartă steagul țării sale și nu ar trebui să poarte steagul Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Văd că aveți uh, uh, o solicitare de întrebare, dacă sunteți de acord. Domnule uh, Natal, uh, sunteți de acord să răspundeți la întrebare? Mr. Nuttall, I agree with you. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, nu cred că ați uh, mers destul de departe, stimate coleg. Sigur că este un lucru disgrațios și îi uh, va scoate din sărite pe fanii sportului. Dacă, uh, la, uh, de exemplu, la campionatul mondial echipa joacă cu steagul UE, uh, atunci pe cine o să susțină oamenii? Pe Uniunea Europeană, care nu e o țară? Eu sunt de acord că n-au cum. Sunt de acord cu colegul meu. Uniunea Europeană nu este o țară, Uniunea Europeană este un fals stat și ce încercați să creați este un lucru extrem de periculos, pentru că statele false, ca și Uniunea Sovietică, nu se uh, sparg decât în două feluri. Într-un divorț pașnic, cum s-a întâmplat cu Ceoslovacia, sper că așa va fi și cazul nostru, sau într-o revoluție sângeroasă, cum s-a întâmplat în Iugoslavia, de, lucruri de care mă tem foarte mult. Uh, omlouvám se, Eh, řečníkovi, vy jste jednou zelenou kartu dostal. A... Îmi cer scuze vorbitorului, deja ți-a folosit odată procedura eh, de intervenție și eh, nu prea mai avem timp, așadar trebuie să trecem mai departe. Următorul vorbitor, doamna Vertman, un minut. Ja, danke schön, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul despre dimensiunea europeană a sportului este important pentru societate. Articolul 165 din Tratatul asupra Uniunii Europene transferă competențele Uniunii Europene uh, mai aproape de cetățeni. Aceasta, sportul înseamnă toleranță, înseamnă economie, turism și așa mai departe și la mine în Salzburger Land, aceasta se vede foarte bine pentru că și vara și iarna avem activități sportive la ordinea zilei și multe familii își petrec vacanța aici și uh, fac sport. Important este sportul și pentru cetățenii mai învârstnici, pentru că uh, acesta joacă un rol important și reprezentarea femeilor este de asemenea un punct important. Soluțiile constructive pentru dopaj și uh, fraudă în sport trebuie menționate și vor fi uh, combătute și vreau să mulțumesc raportorului pentru raport. Mulțumesc! Și următorul vorbitor, doamna Matera, două minute. Grație, președinte! Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Întotdeauna am considerat că sportul joacă un rol educațional fundamental. Acesta contribuie la întărirea sentimentelor de natură culturală și națională și contribuie și la integrare. Scopul, prin urmare, ar trebui să fie acela de a face sportul mai omogen și în același timp de a ne asigura că toți cetățenii europeni se pot bucura de sporturi fără discriminare. Prin urmare, sportul nu poate fi limitat la frontierele unui singur stat. Acesta este o chestiune de interes pentru întreaga Uniune Europeană. Uniunea Europeană trebuie să acționeze în acest sens Sportul trece printr-o criză majoră și persistentă în prezent din cauza activităților infracționale care s-au dezvoltat în domeniul sportiv. Gândiți-vă la scandalurile legate de agențiile de pariuri și de manipulare a competițiilor sportive în vederea câștigului material. Prin urmare, este de dorit să asigurăm un control sporit din partea instituțiilor europene. Trebuie să încercăm să eliminăm aceste activități infracționale. Regulamente detaliate care putea fi puse în aplicare în mod eficient, dar îmbunătăți gestionarea activităților sportive și, prin urmare, este esențial să intervenim, să reglementăm activitatea agenților sportivi, impresarilor, transferul jucătorilor. E important să combatem fraudele și dopajul la fel cum se spune în, în raport. Vă mulțumim. Președintele, vă mulțumim pentru intervenție. Acum uh, dau cuvântul doamnei Childers. Aveți un minut. Chair, uh, the debate this evening has pooled many... Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea din această uh, uh seară a dovedit că Comisia Europeană are multe mijloace pentru a susține sportul în Europeană. Particip la această dezbatere uh, în calitatea mea de uh, profesionist al sănătății mentale timp de 20 de ani. Uh, sunt subestimate este subestimată influența sportului asupra sănătății mentale. Exercițiul fizic uh, duce la creșterea uh, încrederii în sine și poate ajuta în dezvoltarea uh, personalității umane. Cred că Sper că beneficiile sportului sunt mai bine înțelese de comisie după dezbaterea din această seară și sper să avem noi progrese. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult și acum Domnul Tacula, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să vă felicit pentru alegerea dumneavoastră în această funcție și pentru faptul că puteți și prezida această discuție importantă despre sport. Îi mulțumesc domnului Fisas pentru acest raport foarte bun. Doamna comisar a lucrat foarte bine în domeniul acesta în comisie, pentru că sportul este mișcarea cea mai importantă a populației. Este o mișcare esențială care uh, trebuie să-și găsească și acest rol în Uniunea Europeană. Acum este însă timpul să trecem la măsuri concrete. Acest raport ne oferă o direcție corectă pentru măsurile de care vorbeam. Sportul are consecințe pozitive pe sănătate, dar are și un rol integrator în societate și, bineînțeles, sportul este important și pentru combaterea rasismului și xenofobiei în Europa. Bineînțeles că finanțarea este foarte importantă. Vreau să subliniez că sper ca noi să găsim uh, destule finanțe, destule mijloace financiare în bugetul nostru pentru sport, pentru ca să putem depăși și monopolurile naționale în domeniu. Sperăm că aceste măsuri să poată fi finanțate. Și în final vreau să mă refer la problema drapelurilor. În Europa peste tot vedem drapeluri europene în vânt. Dacă la fotbal susținem echipa noastră, echipa națională, cum ar fi echipa Marii Britanii, cred că un drapel european ar da poate o nouă perspectivă acestei chestiuni. Da, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie și eu să vă felicit pentru alegerea în funcție. Uh, Venind din Marea Britanie, înțeleg ce rol important joacă sportul în viața noastră, însă nu înțeleg de ce Uniunea Europeană trebuie să-și bage nasul în chestiuni care țin de sport. Uniunea Europeană trebuie să se concentreze pe creșterea economică, pe crearea de forțe de, de, de locuri de muncă și pe piața unică. Uh, acest raport a trecut prin șapte comisii parlamentare, am fost raportor din umbră în numele ECR în două din aceste comisii. Astăzi intenționam să vorbesc despre femeile din Marea Britanie care sunt eroi naționali, cum ar fi Rebecca Addington, Kelly Holmes și Paula Radcliffe. Vreau să vă vorbesc astăzi despre uh, alegătorii mei din Londra, care așteaptă cu nerăbdare să fie gazdele olimpicilor în acest an. Însă nu pot să fac acest lucru, pentru că în acest discurs trebuie să condamn acest raport. Pentru că acest raport cere ca steagul european să fluture la evenimentele sportive majore și să apară pe echipamentul sportivilor. De asemenea, trebuie să condamn propunerea de a irosi bani pe o capitală europeană a sporturilor în contextul crizei actuale Uh, Bruxelles trebuie să-și aducă aminte că trăim vremuri grele. Vă mulțumim pentru intervenție. Cartonaș albastru. Doriți să răspundeți la acest cartonaș albastru? Uh, la ce s-a spus în legătură cu, cu drapelul european, aici se spune foarte clar că această decizie este pur voluntară și la atitudinea statelor membre. Cum înțelege colega noastră integral voluntară această inițiativă? Cum înțelegeți? Vă mulțumesc! Thank you, if you'd like. Vă mulțumesc că acest voluntariat nici măcar n-ar trebui să fie menționat în această etapă. Suntem aici să sprijinim sporturile. Vreau să sprijinim însă echipele naționale. Nu cred că aici aceste lucruri ar trebui să fie menționate. Raportul ar fi mai puternic fără această uh, uh sugestie, voluntară sau nu. Vă mulțumim foarte mult. Doamna Juber, un minut. Obrigado, Sr. Presidente. Consideramos fundamental para o desenvolvimento. Mulțumesc, domnule președinte. Ni se pare esențial pentru societate ca toate persoanele să aibă șansa să practice sportul. Calitatea sportului ar trebui de asemenea garantată pentru toată lumea fără să existe discriminare. Statele membre trebuie să susțină sportul, asociațiile sportive și școlile și uh, să încerce să aplice măsurile acestea. Acest raport uh, merge în direcția care trebuie și raportul, uh, și raportul subliniază că trebuie să existe un buget separat pentru sport. Noi considerăm că mai ales sportul uh, amator ar trebui să fie um, susținut și ar trebui să fie folosite câștigurile din pariurile sportive. Credem că în contextul uh, crizei și a măsurilor de economii, uh, nu ar trebui să încercăm să mai sporim acest buget. Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Boris, două minute. Bardzo ogromnie podziękować Santiago Pisa. Mulțumesc foarte mult, vreau să mulțumesc raportorului care timp de mai bine de un an a lucrat asupra acestui document extrem de important. Este vorba de un raport care privește noile noastre politici sportive Uh, și care ar putea să aibă o natură complet diferită și milioane de sportive, mii de asociații sportive așteaptă acest raport. Acesta este motivul pentru care îl felicit pe raportor. În ce privește întrebarea care este viitorul politicii sportive în anii următori, totul va depinde de noi, de Parlament, dar și de dumneavoastră, doamnă comisar. Există elemente foarte importante în acest raport și vom vedea cum se vor traduce ele în uh, fapte. După părerea mea, uh, există trei elemente centrale. Impactul social, impactul economic și impactul uh, asupra asociațiilor uh, sportive. Acestea sunt lucrurile cele mai importante. Și acum aș vrea să știu cum să ameliorăm lucrurile, cum să corijăm erorile. Se pune mai întâi problema agențiilor sportive de pariuri. Trebuie corijat acest sistem Trebuie să avem un sistem uh, mai riguros. La fel, în ce privește găsirea noilor talente sportive și formarea acestor noi talente, trebuie să existe un sistem mult mai, uh, mai bine pus la punct și aici intervine rolul agentului sportiv. Apoi, sportul echitabil, o altă problemă extrem de importantă din punct de vedere al uh, formării, al pregătirii tinerelor talente există o serie întreagă de probleme legate de uh, meciurile trucate, de asemenea. Adesea există adevărate organizații mafiote care sunt implicate în aceste uh, rezultate trucate. Uh, și asta are o legătură directă cu pariurile sportive. Uh, Uh, doamna comisar, aveți la dispoziție fondul social uh, pentru a îmbunătăți situația sportului și pentru a da o șansă și sportivilor aflați la final de carieră. Grație acestor fonduri, ei ar putea să-și transmită cunoștințele celor mai tineri. Trebuie să spun că acest raport este unul excelent, pentru că el uh, apare în anul în care vor fi Jocurile Olimpice și cred că el va fi bine privit de statele membre. Mulțumesc foarte mult. Acum are cuvântul doamna Smolkova návrh uznesenia a stanovisko výboru k sociálnej úlohe športu. Som za... președinte. Vreau să susțin raportul și rezoluția despre dimensiunea socială a sportului. Cred că sportul ar trebui să fie obligatoriu în școli. În același timp, cred că ar trebui ca sălile de sport la școli să fie dotate corespunzător. Sportul este un uh, punct favorabil, un lucru, un, uh, o activitate care susține uh, Um, dezvoltarea sănătății, care susține sănătatea în general și de aceea ar trebui să subliniem că toată lumea, toate generațiile pot să profite de pe urma practicării sportului și în ceea ce privește cultura, economia și integrarea socială. Pentru tineret, sportul este o activitate care poate să combată și uh, consumul de droguri și uh, abuzurile și violența. Vreau să Cer însă mai multă susținere pentru sportive și egalități de șanse și măsuri în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această intervenție și acum are cuvântul domnul Kelly două minute. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, condoleanțe pentru tragedia din Egipt din această seară. În ceea ce privește acest raport, trebuie să spun că sunt foarte bucuros să fi putut participa la discuțiile pregătitoare, mai ales pentru că am, am avut uh, experiență considerabilă, am dobândit o experiență considerabilă în domeniul sporturilor, ca parte, ca uh, membru al Asociației Celtice a Sporturilor. Acest raport ne dă posibilitatea, în legătură cu articolul 165 din tratat și aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru ceea ce a făcut. Mai ales că unele dintre amendamentele propuse de noi au fost însușite, mai ales în materie de sporturi de masă, care practic dau curs declarației scrisă pe care, uh, care a fost prezentată aici anul trecut. De asemenea, se menționează posibilitatea de creștere reprezentată de turismul sportiv, uh, este vorba acolo de a folosi fondurile european de coeziune pentru a dezvolta infrastructura de sporturi și, de asemenea, sprijinul pentru sporturile tradiționale. Însă, după cum spunea doamna comisar, mă bucurat să aud o serie de referiri la cadrul financiar multianual și la buget și acest lucru este îmbucurător. Putem spune că sportul implică direct sau indirect 15 milioane de oameni contribuie cu 6% la PIB-ul european. Sunt multe alte argumente, însă și doar acestea justifică un buget adecvat pentru sport. Există și alte sugestii care mă bucură. Nu văd nicio problemă în sugestia privind drapelul european. La urma urmelor, unde să afișăm acest uh, uh, drapel? În afara sau în interiorul Uniunii Europene? De asemenea, Ziua Europeană și Capitala Europeană a Sportului sunt idei remarcabile. Văd acest lucru și în țara mea și de asemenea ideea acestui program Erasmus pentru toți. Sugestii foarte bune, un buget bun, așteptăm progrese remarcabile. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Urmează domnul Bellet, două minute. Eh, eh, mulțumesc, eh, domnule președinte. Bună seara, doamnă comisar. Aș vrea să-i mulțumesc colegului eh, meu pentru acest raport eh, excelent și pentru contribuția din punct de vedere al coeziunii sociale, a sănătății și așa mai departe. Deci toate aceste avantaje pe care sportul le aduce sunt eh, cât se poate de evidente. Cred că e clar că trebuie să introducem măsuri care vor proteja integritatea sportului și care vor uh, duce la un sfârșit uh, practicile ilegale care se manifestă în acest domeniu. Din acest punct de vedere, domnule președinte și doamnă comisar, aș face câteva comisarii, uh, comentarii mă scuzați, față de euroscepticii britanici care cred că au plecat deja din sală. Uitați-vă la ce s-a întâmplat în Egipt, unde câteva zeci de suporteri au fost uciși în această zi din cauza violenței în sport. Sau ce s-a întâmplat la Viena, unde niște suporteri de fotbal au fost uh, condamnați la închisoare din cauza uh, faptului că s-au manifestat violent pe stadion. Uh, de aceea avem nevoie de o politică europeană a sportului și domnul Fisa spune în acest raport că ar trebui ca fanii care sunt găsiți de acte violente trebuie să li se interzică să intre pe stadioane. Asta trebuie să se aplice și la meciurile internaționale. E un subiect extrem de important. De aceea avem nevoie de o politică europeană a sportului. Deci vă susținem 100% doamnă comisar. Trebuie să existe o bază de date cu huliganii care sunt vinovați de violențe și rasism. Cred că asta se poate face mult mai eficient la nivel european. Așa cum au spus colegii, alte domenii, cum ar fi lupta împotriva dopingului și a uh, pariurilor ilegale, se face mai bine de la nivel european. Pe asta ar trebui să ne concentrăm, nu să pierdem toată seara ca să ne plângem că se pune steagul european sau nu se pune steagul european pe tricourile fotbaliștilor. Este o propunere pe care o susțin total, pentru că, așa cum a spus domnul Chele, aceasta este o chestiune voluntară și subsidiaritatea este complet respectată. Președintele, Mulțumesc foarte mult, domnule Belet. Și acum procedura intervențiilor spontane. Avem multe cereri, dar va trebui să ne limităm în ordinea cererilor. Domnul Niculașic este primul. Pani comisar, ca colegii Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Sportul este una din activitățile puține care elimină diferențele dintre oameni și care nu ține cont de religie, de apartenență la un anumit statut social. Sportul contribuie la o viață sănătoasă și ajută cetățenii europeni să trăiască mai sănătos. Iată de ce trebuie să promovăm sportul activ mai puternic. Și politicienii trebuie să aibă aceasta ca sarcină pentru cetățeni. Sportul este o categorie specială prin sport se garantează și o atitudine pozitivă în general față de societate. Sportul însă are și o funcție culturală de educație, pentru că dezvoltă simțul pentru fair play, pentru colaborare. Eu susțin de aceea acest raport uh, și consider că acest raport conține foarte multe idei bune. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Nicolașic! Și acum un minut

Děkuji vám za váš příspěvek a nyní promluví. Mulțumesc foarte mult. Domnul Pașca. By som chcel oceniť skutočnosť, že zmluva o fungovaní Európskej... Mulțumesc. Este foarte bine că prin Tratatul pentru Funcționarea Uniunii Europene, Comisia este, din punct de vedere organizatoric și financiar, în măsură să promoveze sportul. Societatea modernă suferă din cauza lipsei de activitate. Aceasta duce la o sănătate mai precară a cetățenilor și aceștia se pot confrunta cu multe probleme de sănătate după aceea. Iată de ce este important să promovăm sportul, de ce trebuie să susținem indirect sănătatea cu costuri mai mici pentru sistemul de sănătate mai târziu. Printr-o promovare a unei vieți active care conține mai multe ore de sport, ar trebui să menționăm că susținem în același timp o prioritate a Uniunii Europene. O altă prioritate ar trebui să fie cadrul european dat unor concursuri și uh, evenimente sportive. Trebuie să amintim că cetățenii europeni trebuie să se organizeze și în acest context, pentru că aceasta ar putea duce la o percepție mai bună a Uniunii Europene. Mulțumesc, doamna Dox. President, uh, Commissioner. Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar. Irlanda de Nord este foarte pasionată în materie de sporturi și spun asta mai ales pentru că în ultimele 18 luni, trei reprezentanți ai Ulsterului au câștigat trofee la golf. Nu cred că drapelul european ar fi încălzit inima uh, cuiva așa cum a făcut-o drapelul Alsterului în aceste ocazii speciale. Totuși, domnule președinte, aș dori să vă atrag atenția asupra citatului A8 din raport, care spune că competițiile internaționale continuă să reprezintă un model de referință și trebuie să ia măsuri împotriva naturalizărilor. În acest context, este important să subliniem problemele cu care se confruntă Asociația Irlandeză de Fotbal. În ultimii ani, câțiva ani, și-au declarat dependența de Republica Irlandeză, deși au fost născuți în Regatul Unit și au reprezentat Irlanda de Nord la nivel competițional. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Un minut, doamna Zaborska. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Vreau să folosesc ocazia să spun că Slovacia în ultima perioadă a l-a avut pe comisarul Ian Figel, care a fost uh, responsabil și cu sportul și care a pus accentul pe sport în timpul mandatului său trecut. Permiteți-mi, vă rog, să citez dintr-un discurs al său. Sportul el, el, mă scuzați, elaborează aceleași și dezvoltă aceleași drepturi ca o, um, ca și multe alte măsuri pe care le luăm și care sunt mult mai complicate. În același timp, însă, există percepția că um, eficiența în sport este mai importantă decât uh, sportul în sine, deși nu este așa. Sportul în sine, participarea este importantă și avem nevoie de reguli pentru aceasta. Permiteți-mi, vă rog, să adaug și că sunt uh, și președintele unui uh, unei uh, echipe de femei de hockey pe gheață și cred că nu este cel mai important, de, important este apropierea. Domnul Matula, un minut, mă scuzați.

nimănui la Catch the Eye, pentru că trebuie să continuăm și cu intervențiile de un minut. Această reuniune ar trebui să se termine la ora 11. Doamnă comisar, aveți cuvântul acum dumneavoastră pentru a trage concluziile. Again. Dați-mi voie încă o dată să mulțumesc domnului Fisas pentru acest raport excelent care se aliniază foarte bine cu gândirea Comisiei și cu provocările cu care se confruntă sportul în Europa. Mă bucur să pot spune că noi, Comisia Europeană, punem deja în aplicare unele dintre ideile principale care se regăsesc în acest raport. Nu am să mă refer la chestiunea însemnelor sau a drapelului. Văd de altfel că acei membri ai Parlamentului care au obiectat pe această temă au și părăsit sala. Există însă multe alte provocări serioase în, în sport cu care trebuie să ne confruntăm. Mă refer aici la violența în sporturi, pentru că ca rezultat al violenței 70 de oameni și-au pierdut viața în această seară și 1000 au fost răniți violența, meciurile aranjate, impresarii sportivi și multe alte sunt provocări cu care va trebui să ne confruntăm și pe care va trebui să le rezolvăm foarte urgent. Privind spre viitor, trebuie să ne simțim încurajați de propunerea Comisiei pentru un nou program care ne oferă instrumentele și resursele ce ne permite să dezvoltăm dimensiunea europeană a sporturilor. Prin urmare, aștept cu nerăbdare să colaborez cu dumneavoastră cu aceia care credeți în sport. Sper să putem lucra pentru a putea ajunge la ceea ce dorim să avem în sport. Vă mulțumesc! Mulțumim pentru aceste observații, doamnă comisar, și acum dau cuvântul raportorului, domnul Fisas. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și eu aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor care au uh, vorbit uh, nu o să mai pierd vremea ca să răspund la niște minciuni care s-au spus în această dezbatere. Le spun celor, uh, acelor colegi că n-au decât, decât să citească raportul cu atenție. Voi spune doar că sportul este extrem de important pentru societate, e foarte important pentru integrarea păturilor celor mai dezavantajate ale societății, e bun pentru economie și așa mai departe. Sportul în Europa reprezintă 15 milioane de locuri de muncă, 5,4% din populația activă și produce mai bine de 4,7 miliarde de euro pe an. Asta înseamnă 3% din PIB-ul Uniunii Europene. Din aceste motive, mă bucur să văd uh, că mă bucur de susținere din partea Comisiei și uh, vreau să întreb uh, pe doamna comisar dacă nu cumva fondurile structurale s-ar putea aplica specific uh, domeniului sportului. De asemenea, vreau să mulțumesc grupurilor politice pentru susținerea lor, pentru că datorită acestei susțineri sper că vom putea să adoptăm acest raport mâine. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele. Președintele, mulțumesc foarte mult. aș dori să-i mulțumesc raportorului și atunci când am fost membru al Consiliului Europei, uh, mi-aduc aminte că vorbeam despre violența în sport, în timpul evenimentelor sportive, violența pe stadioane și cred că unele rapoarte adoptate de Consiliul Europei uh, pe acest subiect ar putea fi urmărite și utilizate și îmbogățite din acest punct de vedere. Mulțumesc foarte mult, domnilor și domnilor. Încheiem uh, dezbaterea noastră pe acest raport. Și acum, ultimul punct pe ordinea de